15 eh, decembrie. Procesul verbal al ședinței din 15 decembrie a fost distribuit. Există obiecții. Dacă nu, considerăm că se adoptă.